Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Bună seara, doamnelor și domnilor. Aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră, nu? Atunci vă rog frumos să le introduceți în mașină. Sunteți pregătiți? Perfect. Mai întâi de toate Testăm mașinăria. Votul s-a deschis. Trebuie să începem uh, voturile la orele 19 la Strasburg. Era o afirmație sau o întrebare? Nu contează, în... votul se închide. Văd că nu sunteți neapărat uh, încântați. Dar rezultatul nu e neapărat uh, unul concludent. Repetăm votul? Stimați colegi, avem uh, multe voturi pe ordinea noastră de zi de astăzi, deci trebuie să fim foarte bine organizați și să avansăm rapid. Mai întâi de toate avem raportul doamnei Pilar del Castillo. Este vorba despre codul uh, european al comunicațiilor electronice. Haideți să trecem la vot. Amendment 145 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Vot electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, vot electronic. Votul s-a deschis, votul s-a închis acum, respins. 147 pentru, Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 296 și 14 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 297 și libe 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 441, libe 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 298 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. 298. Votul s-a închis. Se adoptă. 317 pentru, împotriva, abțineri, respins. 318 pentru, împotriva, abțineri, respins. 77 pentru, împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva, abțineri, Respins. Verificăm, bine, verificăm. Libe 16. Verificăm amendamentul, votul la amendamentul Libe 16. Votul s-a deschis, un vot în plus de la PPE. Respins. 319 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 320 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 322 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 322. Votul s-a închis. Se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 325 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 327 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 79, partea 1, pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Compromisul 7 pentru, Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la pagina 9. Avem 94 de pagini. Deci, pagina 9 acum. 37 amendamentul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar vă rog să ridicați mâinile. Amendamentul 37. Vot electronic. Votul s-a închis. Un vot în plus de la PP. Votul s-a închis. Se adoptă. Vă rog să vă ridicați mâinile. 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a închis la amendamentul 38. Se adoptă. 396 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Câte, un bloc, un vot în bloc. Le vedeți, uh, vedeți amendamentele pe listă. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Încă un bloc de amendamente pentru. N-are rost să citesc toate numerele. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bineînțeles. Votul s-a deschis la amendamentul 39. Votul s-a închis. Se adoptă. 406 și 407 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 408 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Respins. 409, 410 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 411 și libe 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 412 și libe 21 împreună cu 413 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 414 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 415 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. Verificăm votul la amendamentul 415. Avem un vot în plus de la PPE. Încă nu pot să închid votul. Un coleg de la PPE ar trebui să-și, re- să scoată cartela de vot. A, vă mulțumesc. Se adoptă. 416, libe 22, pentru împotriva abținerii se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva. Haideți să verificăm, e foarte important. Compromisul 3. Un vot în plus de la PPE. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Suntem la pagina 15. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8 la pagina 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Pagina 21 1 acum, amendamentul 496 și uh, cult 30 se adoptă. Compromisul 5 pentru. Am cer scuze. 497 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A, nu dormiți, văd. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. E vorba despre un amendament de compromis. Acum, dintr-o dată, devin uh, clare lucrurile. Vă mulțumesc. Votul se închide. Vă rog să vă ridicați mâinile, colegi. Pagina 24. Avem compromisul 9A Vot electronic, pentru că cu siguranță votul va fi strâns. Deci votăm compromisul 9A. Votul s-a închis. Se adoptă. Foarte bine. Putem trece la compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, îmi cer scuze, pagina 28. A, să înțeleg că numerotarea e diferită, prin urmare nu voi mai menționa numărul paginii. Trecem la vot. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 563 și Libe 25 și IMCO 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 564 pentru, împotriva, verificăm. Votul s-a închis, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum peste 14-15 pagini. La mine ar fi pagina 47. Compromisul 1. Bine, bine, bine, bineînțeles că aștept. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 1. Nu, nu știu la ce pagină e la dumneavoastră. Doamna raportor, doamna raportor, aveți întotdeauna dreptate. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem iarăși peste vreo 18 pagini. Și ajungem la compromisul 12A. A, avem mult timp la dispoziție, știu. Compromisul 12A, dacă sunteți pregătiți, vot electronic, pentru că votul va fi strâns. 12A, așadar. Compromisul 12A. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la compromisul 13A. Vot electronic. Votul se închide. Se adoptă. S-a întâmplat ceva? Stimați colegi, înțeleg că cineva vrea să intervină. A, nu. Bine, atunci sărim peste vreo 7-8 pagini și ajungem la compromisul 1066D. 1066D. Mm-hmm. 1066D. Și acum votăm pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 1066D. Check. 1066D. Vot electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. IMCO 5, 157 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm din nou, din păcate. Votul s-a deschis. Și acum s-a închis. Se adoptă. 1067 pentru, împotrivă. Să verificăm. 1067. Verificăm. 1067. Votul s-a închis. Se adoptă. 1068 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Avem un amendament oral la amendamentul 1072. Există obiecții? Nu. Ascultați-mă cu atenție cum aș dori eu să votăm. Să votăm 1072 împreună cu amendamentul oral și împreună cu IMCO 160 de pe pagina următoare. Și mai apoi vom vota amendamentul 1071. Bineînțeles, dacă precedentul nu se adoptă. Deci sunteți de acord cu propunerea mea? Bine. Atunci, 1072 plus IMCO 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem trece așadar la 1073 pentru, împotrivă. O 1071 devine caduc. Asta pentru că am adoptat uh, amendamentele INCO 160 și amendamentul și 1072. Deci 1071 devine caduc. 1073 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1074 și IMCO 161 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 1075 și IMCO 162 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 1007 76 și Libe 43 și nu atât. Da, două amendamente pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Respins. Respinse. IMCO 163 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă sărim iarăși vreo 6-7 pagini și vă voi aștepta pentru că trecem la 148 avem aici niște amendamente care trebuie să fie uh, votate împreună. 148 libe 1, 149 libe 2, 150 libe 3, bloc. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 împreună cu IMCO 1 uh, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Ar fi mai bine. se adoptă. 152 și libe 4 pentru, împotrivă, verificăm din nou, 152 împreună cu libe 4, votul s-a închis, se adoptă. Avem acum patru amendamente pe care le vom vota împreună. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 161 pentru, împotriva abțineri respins. IMCO 4, partea 1, pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 5 pentru, împotriva, respins. 169 pentru, împotrivă, Verificăm. 169. Verificăm. Votul s-a închis. Respins. 170 și liber 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 172 pentru, împotrivă, abțineri respins, IMCO 6 pentru, împotriva abțineri respins, libe 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Bine, verificăm votul la libe 6. Votul s-a închis. Se adoptă. 176 pentru, împotrivă, verificăm, 176. Votul s-a închis. Respins. 285 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la ultima pagină, dacă o găsiți. Pentru că trecem la votul final asupra raportului, proiectului de, a, de raport astfel amendat. Vot prin apel nominal, văd că sunteți pregătiți, votul s-a deschis. <laughs> Votul s-a închis. Se adoptă. Cu o majoritate covârșitoare, o felicităm pe doamna raportor. Mai avem un al doilea vot cu apel nominal privind uh, aplicarea regulii 69C, deschiderea negocierilor interinstituționale. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Iată, din nou, o majoritate covârșitoare. Putem procede la negocierile interinstituționale. Vă mulțumim foarte mult. Madame Rapporteur, of course, Doamna raportor, sigur că vă dau cuvântul. Mulțumesc. Toate dosarele sunt uh, importante. Acest uh, dosar este unul asupra căruia putem să avem uh, putem să fim siguri că va avea un impact asupra infrastructurii în Europa. Și acum trebuie să trecem la pasul următor, trialogul și sper că vom putea să contribuim prin ceea ce am votat astăzi la, la rezultatul final al acestei decizii, la regulamentul pe care îl vom avea în domeniul comunicațiilor electronice. În, să contribuim într-un mod uh, real, să putem îmbunătăți conectivitatea. Sigur că împreună cu concurența, cu drepturile consumatorului, cu piața internă. Dar Astăzi vreau să vă mulțumesc tuturor raportorilor din umbra și să mulțumesc tuturor uh, asistenților care ați făcut o treabă extraordinară. O mie de amendamente din 1154 au fost acoperite. O mie de amendamente au fost acoperite în amendamentele de compromis. Și vreau să mulțumesc uh, călduros și asistentului meu special și vreau să mulțumesc pentru susținerea pe care am primit-o din partea secretariatului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu cred că ar trebui să începem o dezbatere acum, dar poate că doriți să spuneți câteva cuvinte? Da, da, da. În numele raportorilor din umbră vreau să mulțumesc, uh, uh, doamne raportor, a fost muncă foarte grea și atunci când uh, încerci să lucrezi și conexiunea e, nu funcționează bine, e același lucru. Deci înțelegem cu toții cât de important e să avem uh, conexiuni uh, bune. Da, bun. Dragi prieteni, haideți să trecem acum la propunerea de regulament cu privire la organismul autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Colegul nostru, domnul Toșenovski, este raportor și începem cu compromisurile 1 până la 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem atunci la, la penultima pagină, aproximativ 60 de pagini, uh, domnul Toșenovski ne-a făcut un cadou special în această seară. Deci, pe penultima pagină, sau poate chiar pe ultima pagină, spune președintele, nu știu exact, amendamentul 163 pentru, împotrivă, încă o dată, amendamentul 163, 163 pentru, împotrivă, haideți să verificăm. Și se încheie votul. Se adoptă. 164. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. A, e cam greu să-mi dau seama. Vă rog să votați într-o manieră clară. Verificăm electronic 164. Deschid votul. Se închide votul. O persoană în plus la PP. O persoană în plus la PP. E ok acum. Se adoptă. 165 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 167 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, mm, nu sunt sigur, hai să verificăm. 168. O persoană în plus la PP. O persoană în plus la PP. S-a închis votul. Se respinge. Votul final acum. Vot electronic. Cu privire la proiectul de raport, așa cum a fost modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Și al doilea vot pentru a iniția negocierile interinstituționale conform regulii 69C. S-a deschis votul. S-a închis votul. O majoritate foarte serioasă. Felicitări domnului raportor. Domnul raportor dorește să spună ceva? Aveți cuvântul chtěl... Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc sincer tuturor raportorilor din umbră și colegilor, de asemenea asistenților. Colaborarea noastră a funcționat foarte bine și am reușit să concentrăm toate compromisurile într-unul singur și apreciez acest lucru. Bun, acum trecem la cel de-al treilea vot. Doamna Caia Callas, colega noastră, este raportoarea. Respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice, abrogând directiva din anul 2002. Amendamentul 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă șapte amendamente acum, se votează împreună de la 120 la 130. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 și 123 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 128 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, 128. Se închide votul. Se adoptă. 131 și 132 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. 131 și 132. S-a închis votul. Se resping. 133 și 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 136 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 137 pentru, împotriva. haideți să verificăm. 137. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 138 și 64 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 138 și 64. Se închide votul. Se resping. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 143 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 143. Se închide votul și se adoptă. 145 pentru, 144 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 145 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. 145. Se închide votul. Se adoptă. 146 și 66 pentru împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum mergem câteva pagini înainte, compromisul 15. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pe pagina următoare pentru, împotrivă, abțineri, cu 4, 5, peste 4-5 pagini, compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. acea următoare, compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Peste 2-3 pagini, 2, 2, 290 pentru, împotriva. Haideți să verificăm. 290. Se închide votul. Se respinge. 291 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 291. ...291, se închide votul, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 302 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 303 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 303 prin vot electronic. Se închide votul. Se respinge. 304 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 304. Se închide votul. Compromisul 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 333, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 333, partea a doua. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 343 pentru, verificăm. 343. Se închide votul. 344 pentru, împotrivă, abține se respinge. 346 pentru, împotrivă, verificăm. 346. Verificăm votul. S-a închis votul. Se adoptă 348 pentru, împotriva, abține se respinge, 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trei cincizeci și 351 se votează împreună pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 350, 351. Se închide votul. Se adoptă. 352. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 352. S-a închis votul. Se respinge. 353 și 354 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, verificăm. 54. Și schide votul. Se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, verificăm. 65. Se închide votul. Se adoptă. 68 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Verificăm. 67. Verificăm votul la 67. Se închide votul. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 69. 69. Se închide votul. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 75 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 80 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 82 pentru. Împotrivă. Hai să verificăm. 82. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 104 împotrivă Abțineri se adoptă 105 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 106 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă 108 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge 109 pentru, împotrivă. Verificăm. 109. 109. Și se închide votul. Se respinge. Compromisul 19 pentru, împotriva abține se adoptă, 113 pentru, împotriva, abține se respinge, 114 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 115 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 115, bine, verificăm, 115, se închide votul, se respinge. 116 pentru, împotrivă, verificăm. 116. Se închide votul și se respinge 117 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge și votul final, prin apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis votul. O majoritate covârșitoare, o felicităm pe doamna raportor, doamna Caia Calas. Ok. Uh, now we go to... Bine, trecem acum la următorul raportor, colegul Poche propunerea de regulament a Consiliului de modificare și cel privind înființarea întreprinderilor comune pentru bioindustrie. Întreprinderea comună pentru bioindustrie. La început avem nouă amendamente împreună. Vă opuneți la ideea de a le vota împreună pe primele nouă? Nu sunt obiecții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu sunt obiecții. Sunt respinse. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cont 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cocobu 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cocobu 3 pentru, nu, compromisul 2 mai întâi. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Con 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cont 4 pentru, împotrivă, să verificăm. Cocobu 4. Un vot în plus de la PP, eu nu votez. Altcineva? Cine altcineva? is okay. Yeah. yeah. Well, we, are, we, are, we are multiplying ourselves. Ne mulțim, văd, șezând aici. Se respinge. Cont 4. Respins. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Cont 5 pentru Împotrivă. Haideți să verificăm cont 5. Verificăm la cont 5. Votul s-a deschis. Închidem votul. Respins. Avem compromisul 3 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum patru amendamente în bloc. Se opune cineva? Nu. Pentru împotrivă, abțineri, respinse. Vot final, prin vot nominal. Deschidem votul prin apel nominal. Închidem votul. Se adoptă. Acum N-am spus felicitări, spune domnul președinte. N-am spus deloc felicitări. Trecem acum la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018. Cel anterior a fost Omnibus, acum este anul financiar 2018, bugetul general. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 3. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 4. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 6. Pentru. Împotrivă, haideți să verificăm la 6. Verificăm amendamentul numărul 6. Închidem votul. Respins. 7 pentru. Prima parte, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm și aici electronic. Prima parte, amendamentul 7, prima parte. Închidem votul. Respins. A doua parte devine caducă. a devenit caducă pentru că nu s-a adoptat prima parte. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 11. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la 11. Verificăm 11. Închidem votul. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 13 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru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 Stimați colegi, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult, dar v-aș ruga să rămâneți în sală pentru că avem ședința Comisiei ITRE. Vă rog să rămâneți. Well, I do not influence you at all. Nu vă pot influența deloc. Ok. We cannot manage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 Uh, dear colleagues. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, stimate coleg Nica și ceilalți, prieteni, dacă aveți lucruri de discutat, îmi pare rău, vă rog să le discutați afară, pentru că acum noi trebuie să ne continuăm ședința cu raportul domnului Butikofer. Încă nu a venit doamna comisar. Doamna comisar vine peste o jumătate de oră. Prieteni, raportul privind către o strategie a comerțului digital, punctul 9 de pe ordinea de zi către o strategie a comerțului digital. Aviz ITRE pentru raportul din proprie inițiativă de la INTA spre o strategie a comerțului digital. Foarte bine. Înțeleg că în locul domnului Butikofer urmes Domnul Turmes, tot de la Vers, ne va prezenta acest aviz. Domnul Butikofer e în plenară, din păcate o suprapunere nefericită. Trebuie să discutăm acest aviz, pentru că altfel votul uh, vine prea târziu în raport cu votul Comisiei responsabile pe fond. To- toți cei nouă raportori din umbră au primit cele nouă observații de la domnul Buticov. N-am să le mai citesc, ar fi bine să avem discuția și sperăm că domnul Buticofer va ajunge în sală înainte de ultimele concluzii. Stimați colegi, Haideți să începem cu raportul din urmă din partea PPE. Domnul Patricello, aveți cuvântul. Cari colleghi. Stimați colegi, înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Butikofer, pentru textul de o calitate deosebită. Realizarea unei piețe unice digitale este un deziderat esențial dacă dorim ca Europa să rămână printre liderii mondiali și dacă vrem ca firmele europene să crească pe plan internațional, noile tehnologii au schimbat în mod radical modul nostru de viață și modul în care funcționează societatea și economia. Prin urmare, avem nevoie de o piață mult mai digitalizată, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă la dispoziție acele instrumente care să facă posibilă libertate, libera circulație fără niciun obstacol și să permită un nivel ridicat de protecția consumatorilor și de protecția datelor personale. Multe dintre regulile actuale nu reflectă acest deziderat au devenit învechite și ne confruntăm în prezent cu o piață globală tot mai interconectată, această întârziere creează obstacole. De asemenea, anumite state creează obstacole pentru a-și avantaja propriile companii. Uniunea Europeană nu poate permite nici o formă de protecționism digital și nici o fragmentare legislativă sau un exces de birocrație de natura frâna creșterea economică în Uniunea Europeană. Vorbim de o creștere estimată de 415 miliarde. Economia digitală ne asigură servicii la un preț mai bun, creează noi locuri de muncă, piața unică digitală poate genera oportunități pentru noi firme, pentru startup-uri și permite firmelor existente să dezvolte și mai mult. Vorbim de o piață de jumătate de miliard de consumatori. Există posibilitatea de plăți online. Toate acestea trebuie să reprezinte fundamentele unei economii digitale europene care să producă avantaje tangibile pentru consumatori. Prin urmare, e nevoie de o strategie general europeană care să garanteze acces liber firmelor europene pe piețele statelor terțe. Așa s-ar crea avantaje tangibile pentru consumatori. Trebuie în același timp să protejăm drepturile fundamentale ale cetățenilor și să încercăm să avem un sistem de reglementare la nivel mondial. Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru munca făcută și vă mulțumesc pentru posibilitatea că ați dat uh, uh, șansa de a avea astăzi o dezbatere pe această temă, cele trei sugestii pe care le-am făcut noi pentru amendamente uh, vor fi prezentate înainte de ziua de mâine și sper că vom avea un aviz ambițios, dar care se va bucura de consens și va da multe de gândit și Comisiei da. Mulțumim, stimate coleg, pentru observațiile mitale, calitate raportor din umbră. Din partea socialiștilor și democraților, colegul Peter Korbacev. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc colegului Butikofer pentru cele făcute în acest dosar. Mă bucur că antevorbitorul meu s-a referit la protecționism. Noi avem practici diferite, însă există foarte multe obstacole birocratice și de alt gen, cum ar fi geoblocking-ul sau politici care cer utilizarea de conținut local, metodele alternative de plată și așa mai departe. Un think tank belgian a identificat 22 de măsuri de localizare la nivelul Uniunii care implică restricții privind transferul de date către alte state membre. Asta se întâmplă în Uniunea Europeană. Vă dați seama ce se întâmplă dincolo de frontierele Uniunii Europene. Trebuie, prin urmare, să identificăm obstacolele din calea comerțului digital și să găsim o cale de urmat. Comerțul electronic crește exponențial, însă comerțul transfrontalier peste frontierele europene reprezintă doar o mică proporție din total. Ar trebui să înțelegem rolul comerțului electronic în activitatea IMM-urilor. Dincolo de piețele locale, regionale, naționale, acest nou context digital creează o piață transnațională. Sigur, multe lucruri trebuie rezolvate în materie de protecția consumatorilor, livrarea pachetelor și proceduri de facilitare a unui comerț organizat în primul rând de IMM-urile. De asemenea, este nevoie de o centralizare a datelor vamale prin metode de guvernanță și o simplificare a procedurilor administrative. Standarde deschise în materie de armonizare a etichetării pachetelor ar trebui să fie promovate la nivel internațional pentru a reduce costurile și pentru a ajuta consumatorii. Încrederea este esențială și Uniunea Europeană trebuie să creeze un marker recognoscibil care să asigure în, și să asigure în același timp o condiții echitabile pe piață. Platformele online permit IMM-urilor să lucreze pe piața mondială. Și nu ar trebui ca aceștia să aibă obligația de a monitoriza conținutul ex ante, însă ar trebui să oferă mecanisme de semnalizare a conținuturilor ilegale și să garanteze drepturile autorilor. Și în ultimul rând, acordurile de liber schimb nu trebuie să fie văzute ca singurul mecanism de cooperare care să dea posibilitatea comerțului digital transfrontalier. Cred că atunci când uh, semnăm uh, acorduri de liber schimb, noi, Uniunea Europeană, trebuie să includem un capitol privind economia digitală și să încercăm să diseminăm regulile noastre și către cu alte țări, către cum ar fi Singapore sau Canada. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. Următorul vorbitor domnul Nicolae Balecov din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Digitalizarea și noile tehnologii au influențat profund societatea și economia în care trăim. Industriile tradiționale devin tot mai digitalizate, modurile de producție și serviciile simt din plin acest lucru. Firmele mai mici și pot uh, găsi clienții și pot servi mai rapid cu costuri mai reduse. Astăzi, multe dintre regulile existente nu mai reflectă această, real, nu reflectă această realitate. Există guverne la nivel mondial care creează bariere și blochează accesul la piețele lor sau creează avantaje necuvenite pentru firmele locale. Posibilitatea IMM-urilor de a face achiziții și plăți online eliminând obstacole inutile, ar trebui să fie punctul central al unei strategii europene care ar genera beneficii tangibile, creând un acces echitabil firmelor europene pe piața statelor terțe. Acest lucru este esențial. În fiecare an, Uniunea Europeană vinde produse în valoare de 1,7 mii de miliarde de euro. Politica economică a Uniunii ar trebui să vizeze eliminarea obstacolelor comerciale fără a compromite valorile și măsurile de protecție la care ținem atât de mult. În acest sens, principalele aspecte ar fi măsurile care complică, în general, mediul de afaceri, cerințele pentru conținuturi locale, barierele în calea investițiilor, procedurile vamale, lente și imprevizibile care afectează negativ activitatea firmelor implicate în comerțul digital. Calitatea rețelelor digitale, viteza de tranzit pe internet, conectivitatea, toate acestea afectează oportunitățile de afaceri, diversitatea produselor de pe piață. Vă mulțumesc. Doamna Viric din partea ALDE. regret Domnul riquet regretă că nu poate participa la dezbaterea din seara aceasta. Nu, îmi cer scuze. Okay. Uh. Bine. Dăm cuvântul doamnei Toia, vicepreședintea noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac și eu câteva comentarii. Cred că propunerea domnului Beauty Coffer este corectă, precisă, așa cum ne-au obișnuit deja. Aș vrea să subliniez uh, două aspecte în mod particular. În primul și în primul rând, Trecem la un comerț, comerț internațional electronic, un comerț electronic care depășește până la urmă granițele Uniunii Europene și tocmai de aceea avem nevoie de un cadru legislativ clar. Mă gândesc la directiva e-commerce, eu cred că această directivă trebuie neapărat să fie discutată. Uh, E nevoie de un cadru european, e clar, așa cum spunea și colegul Patricello. În al doilea rând, avem uh, de-a face cu mai mulți actori. Avem uh, producătorii și uh, prestatorii de servicii, angajații și angajatorii. Comisia noastră este, se concentrează în special pe companii, dar bineînțeles când vorbim despre companii nu putem face abstracție de angajați. Și tocmai de aceea consider că și în acest domeniu trebuie să vorbim despre angajați. Bineînțeles, comerțul este important, dar importante sunt și uh, drepturile lucrătorilor. Astăzi, uh, în presa italiană, am citit un articol în care se vorbea despre a, activitatea tradițională în diferite domenii, precum agricultura și despre obstacolele cu care acești locuitori, acești lucrători se confruntă în era digitală. Trebuie să ne asigurăm că sectoarele acestea tradiționale, precum agricultura, nu sunt lăsate la o parte în lumea digitală. Bineînțeles, și calitatea muncii în era digitală trebuie să fie una dintre prioritățile noastre sau preocupările noastre. Pe ansamblu, avizul este bine formulat, dar mai poate fi îmbunătățit pe aici pe acolo. Mulțumim, domnul Zorinio. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului. Concurența este importantă uh, dacă uh, Europa vrea să fie un lider mondial în comerțul electronic internațional, uh, e, trebuie să facem, e clar că trebuie să facem mai multe. În trecut n-am prea reușit să facem pași înainte, deci uh, ne confruntăm cu mari provocări. Trebuie să ținem cont de faptul că, iată, au apărut o mulțime de noi tehnologii, noi tehnologii care trebuie să repoziționeze Uniunea Europeană pe piața digitală internațională, fără a, fără a aduce atingere, bineînțeles, drepturilor uh, cetățenilor europeni. Uh, ce se întâmplă? În viața de zi cu zi avem uh, infrastructurile, da. Dar Chiar astăzi am votat o parte a codului de investiții, o, o parte care este foarte importantă, tocmai pentru că se referă la rețeaua 5G. Ce am mai votat? Am mai votat și generalizarea accesului la internet pe uh, site, pe site-uri uh, deschise, Wi-Fi for you, este foarte important, dacă e un program foarte important, dacă ne dorim ca piața să fie deschisă, să, uh, să domine concurența echitabilă la care toată lumea să poată participa. Domnul cova a făcut în acest sens o serie de comentarii cu care sunt într totul de acord. Dar Avizul acesta, din păcate, este prea defensiv când vine vorba despre acordurile comerciale. Aceasta este marea critică pe care o, adu- o pot aduce avizului. Putem vorbi mult despre acordurile in- internaționale, dar uh, nu trebuie să ne limităm la a vorbi despre ele. Uh, trebuie să încercăm, într-o manieră activă, să includem în aceste, acord, în aceste acorduri justiția, libertatea de alegere, protecția libertății de alegere. Toate acestea sunt elemente componente ale identității noastre digitale și reprezintă elemente componente ale identității digitale europene. Trebuie să aplicăm toate acestea atât pe piața digitală europeană cât și pe cea internațională. Mulțumesc. Domnul președinte, acum aș da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Este vorba despre domnul Ralph Pine de la DigiTrade. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de la Secretariatul General, dar uh, voi citi niște comentarii pe care le-am primit din partea celor de la DigiTrade care n-au putut să participe la ședința din seara aceasta. În primul și în primul rând, aș spune că Comisia Europeană salută acest proiect de raport, pe care îl consideră a fi un document echilibrat. Putem fi de acord cu majoritatea elementelor acestui uh, raport. Suntem într totul de acord cu cele trei principii care ar trebui să stea la baza strategiei comerciale europene. Ar trebui să asigurăm accesul pe piața al companiilor europene, în același timp să venim cu avantaje pentru consumatorii europeni, bineînțeles protejând uh, drepturile fundamentale. Aceștia sunt pilonii esențiale ai, digi- ai strategiei digitale. Suntem într totul de acord cu majoritatea elementelor incluse în acest raport. Spre exemplu, am inclus uh, niște uh, uh prevederi de genul acesta în acordurile cu Indonezia și uh, acordul uh, cu Japonia. De asemenea, va conține un capitol dedicat comerțului electronic. Iată, răspundem unora dintre temerile ridicate în raport. Comisia ține cont de sugestiile incluse în acest proiect de raport și, uh, deși poate susține multe dintre aceste elemente, vrem să ne concentrăm pe elementele care pot fi concretizate prin intermediul acordurilor comerciale. Spre exemplu, problema taxelor și uh, Uh, echității, uh, aceste probleme credem că ar putea fi tratate în, prin alte instrumente decât, instru, uh, decât acordurile comerciale. În ceea ce privește fluxul liber de date, în continuare con, există un proces, un proces de reflexie pe marginea subiectului. E clar că trebuie să combatem uh, restricțiile legate de localizarea datelor și uh, fluxurile ilegale, dar în același timp trebuie să conservăm un sistem uh, uh, coerent uh, care să țină cont de toate elementele legate de protecția datelor. În continuare, procesul este în curs de, de a fi uh, de reflexie, procesul de reflexie cont, continuă. Așteptăm cu, așteptăm cu nerăbdare amendamentele depuse de către me- uh, membrii comisiei și vom discuta din nou odată ce vom, ne va parveni forma finală a raportului. Mulțumim comisiei și acum în numele domnului Bütikofer, îi dăm cuvântul domnului Turmes, coordonator. Înțeleg că raportorii din umbră sunt mulțumiți de pozițiile adoptate în proiectul său de raport de către domnul raportor. Și Domnul Zorinio are dreptate. Avem niște specificități europene. Nouă ne pasă mai mult de protecția datelor cetățenilor uh, noștri, dar ne pasă și de industrie. Știm că există o problemă legată de spionajul industrial, o problemă pe care trebuie să o contracarăm. Și după aceea mai există și problema impozitării. Deci totul e complex dar uh, va, se va transforma în realitate. E o agenda ambițioasă care însă va fi pusă în aplicare. Reinhardt va vor, uh, discuta cu dumneavoastră, vom încerca să creăm uh, compromisuri solide. Mulțumesc! Mulțumim, stimați colegi! 3 octombrie 2017, data limită de depunere a amendamentelor, la orele 18. Adică mâine dacă nu mă înșel, da, mâine. Mai ușor de înțeles dacă spunem mâine. Și vom vota raportul la ITRE pe data de 6 noiembrie. Mulțumim! Vă mulțumim pentru discuție. Doamna Biencovska, ni se va alătura peste vreo 30 de secunde, maximum un minut. Și mai apoi putem trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. Bună seara, doamnă comisar. Bun venit la Parlamentul uh, European. Vă mulțumim foarte mult că ați venit uh, din nou la ședința Comisiei ITRE. Iată, avem dialogul nostru structurat cu Comisia Europeană și mai avem și două acte legislative sau uh, programe în discuție în momentul de față. Pe de o parte, programul pentru dezvoltarea industriei apărării, 500 de milioane de euro pentru uh, perioada de 2 ani, perioada de derulare a acestui program. Mulțumim, doamnă, doamnă comisar, pentru acest program. Raportorul nostru pe tema aceasta este doamna Grostet și, bineînțeles, suntem uh, dispuși să încheiem discuțiile pe marginea acestui dosar cât mai curând cu putință, pentru că ne dorim ca programul să demareze, să fie demarat la început, începutul anului 2018. Și mai există și o a doua temă importantă, este vorba despre strategia renoită pentru industria europeană, pe care nu putem decât să o salutăm și care până la urmă își are originea în rezoluția Parlamentului European cu privire la crearea unei uh, strategii uh, uh, ambițioase privind strategie ambițioasă privind industria europeană. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste propuneri. Vă mulțumesc în numele Parlamentului European, dar vă mulțumesc și în numele industriei noastre. Stimată doamnă, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată. Inițial trebuia să discutăm doar despre apărare, în special uh, despre propunerea privind programul european de dezvoltare a industriei apărării. Iată, mă bucur să o văd pe doamna raportor Grostet, să-i văd pe raportorii din umbră și uh, pe toți uh, eurodeputații din diferitele comisii care își vor aduce aportul la discuțiile privind această inițiativă. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar cu toate acestea discuțiile trebuie să fie în detaliu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, dar bineînțeles că voi folosi această uh, oportunitate pentru a vă prezenta Uh, pe scurt, cu siguranță vom reveni asupra subiectului, să vă prezint așadar uh, strategia privind uh, politica industrială europeană, care a fost lansată, publicată cu vreo două, trei săptămâni în urmă. Voi începe așadar cu politica privind industria și a doua parte a intervenției mele va fi dedicată programului privind dezvoltarea industriei apărării. Știm cu toții că trebuie să folosim creșterea economică actuală pentru a ne moderniza și a ne pregăti pentru viitor. Și tocmai acesta este unul dintre motivele care stă la baza activității noastre pe marginea unei strategii industriale. Vrem să ne asigurăm că avem o industrie cât mai inteligentă, cât mai durabilă și uh, mai de succes la nivel mondial. Industria noastră este lider la nivel mondial și uh, vrem ca lucrurile să rămână așa uh, și în noul context caracterizat prin această revoluție, revoluție tehnologică și industrială. Vrem ca și pe viitor industria noastră să fie inteligentă, modernă și durabilă. Ne dorim de asemenea ca tehnologia digitală să fie implementată în uh, industria europeană. Avem nevoie de asemenea de o industrie care să beneficieze de pe urma unei piețe unice funcționale la nivel european. Și de asemenea ne dorim, bineînțeles, o industrie care să ne ajute să trecem spre o economie circulară și cu emisii cât mai scăzute cu putință. Deci, această nouă strategie a noastră se bazează pe activitățile uh, Uh, întreprinsă prin intermediul EFSI, uh, piața unică digitală, uh, strategia privind spațiul. Strategia aceasta se bazează pe șase piloni și mi-ar plăcea mult, nu știu dacă neapărat astăzi, pentru că nu știu cât timp avem la dispoziție, dar mi-ar plăcea să discut acești șase piloni cu dumneavoastră. Uh, am lucrat uh, din greu asupra acestei strategii. Industria, dumneavoastră, toți actorii implicați ne-au cerut să venim cu o asemenea strategie. Deci, șase piloni, după cum vă spuneam. În primul și primul rând, uh, piața unică. Nu vrem doar să eliminăm barierele, ci vrem să creăm noi oportunități pe piața unică europeană. În al doilea rând, vrem ca industria noastră să fie uh, adaptată uh, erei digitale, deci uh, ne dorim ca tehnologiile inteligente să fie implementate la nivelul întregului lanț de valor, valori industrial. În al treilea rând, ne dorim să ne îndreptăm spre o economie cu mai puține emisii de dioxid de carbon și o economie circulară. Uh, ne dorim de asemenea mai multe investiții pentru IMM-uri. În al, cincilea rând, în al cincilea rând ne dorim uh, o, oferirea unei susțineri uh, propice inovării industriale și în al șaselea rând ne dorim să ne axăm pe competiție la nivelul global. Avem nevoie de niște reguli uh, clare și deschise Uh, care să stea la baza comerțului și, bineînțeles, reciprocitatea uh, în ceea ce privește, spre exemplu, accesul la piețele achizițiilor publice este absolut esențială. Sper că veți discuta despre strategia aceasta cu mine, poate nu neapărat astăzi, dar cât mai curând cu putință și sper că ne veți ajuta în punerea în aplicare a acestei strategii. Eu aș zice că documentul acesta este unul uh, coerent dacă e să ne uităm la inițiativele inițiale. În ceea ce privește programul de dezvoltare a industriei apărării, Știți prea bine că pe data de 7 iunie am lansat, am lansat Fondul European pentru Apărare. Este, acesta este un element important în eforturile noastre de a crea o industrie a apărării care să poată veni cu capacitățile necesare pentru uh, depășirea provocărilor în domeniul securității cu care se confruntă Europa. De asemenea, e important să îmbunătățim cooperarea intersectorială și între statele membre. Am discutat deja despre acest program, dar permiteți-mi să vă spun uh, din nou că programul are doi piloni, cercetarea și capacitatea. În ceea ce privește pilonul uh, cercetării, acesta mă bucur să spun că e pe calea cea bună. Avem un proiect pilot și o acțiune pregătitoare dotată cu 90 de milioane de euro pentru următorii trei ani. Am uh, făcut deja o cerere de oferte pe două proiecte specifice Uh, și, de asemenea, discutăm programul de lucru pentru 2018 deja. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care ne-ați oferit-o. E clar că fără aj- ajutorul dumneavoastră, în special uh, ajutorul oferit de domnul Galer, în ceea ce privește alocările bugetare, această acțiune pregătitoare nu ar fi existat. Deci nu pot decât să vă fiu recunoscătoare. Bineînțeles, această parte a programului ne va permite să ajungem la un uh, program uh, de cercetare în domeniul apărării care ar trebui să fie propus anul viitor uh, și ar trebui să acopere următorul cadru financiar multianual. Capacitățile, acest pilon al capacităților aș vrea să-l discut astăzi cu dumneavoastră. Aceasta este noutatea pachetului și conține o serie de elemente cheie uh, ale programului uh, de dezvoltare a industriei apărării. O serie de comisii ale um, Parlamentului European vor discuta acest uh, pilon în următoarele luni. Mă refer la comisiile SEDE, Buget și IMCO. Este pentru prima dată când venim cu un program pentru apărare. E clar că uh, lucrurile s-ar putea schimba pe viitor datorită acestui program. Programul are două obiective uh, esențiale. În primul rând, dorim să sprijinim competitivitatea industriei apărării europene și tocmai de aceea am ales această, acest temei juridic, și anume articolul 173 și al doilea obiectiv este acela de a permite Europei să-și asigure propria securitate și să nu mai fie dependentă pe viitor. Dar noi vrem să facem asta prin intermediul uh, sprijinirii competitivității uh, sectorului uh, industriei apărării. Acesta este scopul nostru esențial în contextul uh, programului și asta ne propunem să facem. Cifrele până la urmă sunt absolut evidente. Uh, 80% dintre achizițiile publice în domeniul apărării se realizează la nivel național. Avem de-a face cu ineficiențe sau există tocmai de aceea ineficiență la nivel european. Avem, spre exemplu, 178 de sisteme de arme în, armate în Europa care de cele mai multe ori nu sunt interoperabile. În SUA există 30 de astfel de sisteme și în plus, uh, iată, ne dăm seama că toate acestea duc la pierderea resurselor și a fondurilor. Parlamentul European estimează că costul non-europei în industria apărării este undeva între 25 și 100 de miliarde de euro anual. Tocmai de aceea am propus acest program de dezvoltare a industriei de apărare cu o finanțare de 500 de milioane de euro pentru ultimii doi ani din acest CFM 2019-2020. Prin acest program dorim să stimulăm companiile utilizând pentru prima dată bugetul european pentru a cofinanța dezvoltarea capabilităților de apărare acestea vor fi convenite de către statele membre ca, priorită, ca capabilități prioritare. Deci statele membre sunt cele care vor decide care sunt prioritățile lor. Programul vizează doar companiile europene. E o chestiune esențială dacă vrem să ne uh, sporim capacitățile și, foarte important, să depășim decalajul față de alte, tehnologic față de alte părți ale lumii. Uh, avem o primă fază prototip, dar putem să acoperim și testare, certificare, uh, proiectare, uh, prin granturi până la 20% pentru faza de prototip, pentru proiectul PESCO, de exemplu, cofinanțarea, va crește la 30%, dar poate să urce până la 100% pentru alte acțiuni de dezvoltare. Deci pentru prototipul, capabilități, 20-30%, dar și până la 100% pentru alte acțiuni. Statele membre ar trebui, în schimb, deci ce vrem noi de la statele membre, ar trebui să se angajeze, să financeze în comun dezvoltarea de capabilități și, de asemenea, să cumpere apoi produsele finale prin licitație. Astfel, stimulăm cooperarea între statele membre în acest sector. Nu vom uh, dubla uh, niște aranjamente instituționale existente, ne bazăm pe competențele care ne sunt conferite de către colegiuitori pentru punerea în aplicare a legislației. Trebuie să fim atenți să nu intrăm în proceduri uh, interguvernamentale, să nu existe uh, interferențe. Și foarte pe scurt vreau să menționez două chestiuni specifice care știu că sunt deja discutate, fie în Consiliu, fie în Parlament. În primul rând, așa cum am spus-o de fiecare dată, am tot repetat până acum, acest program nu este menit doar pentru marile state membre sau pentru marile industrii. Este un program pe care am încercat să îl uh, proiectăm uh, ca un program inclusiv care să fie deschis beneficiarilor din toate statele membre, dar în același timp nu ar trebui să impunem principiul uh, profitului echitabil din punct de vedere geografic. Deci obiectivul nostru trebuie să rămână acel al eficienței industriale și de aceea vom promova participarea IMM-urilor din diverse state membre conform apelurilor statelor membre acestea vor putea participa la uh, constituirea consorțiumurilor și uh, la uh, lanțurile de aprovizionare în domeniul apărării. Și e nevoie ca acestea să uh, fie incluse într-o cooperare transfrontalieră, de aceea am și uh, propus uh, favorizarea IMM-urilor și o parte din buget va fi dedicată acestora. Uh, Ehm, echilibrul geografic depinde, sigur, și de programele care vor fi confinanțate. Așteptăm proiecte credibile, diversificate, pe care statele membre trebuie să le prezinte. Vom analiza cu mare atenție propunerile Consiliului și Parlamentului din, pe acest punct, pentru că e, e foarte important. Trebuie să stabilim uh, regulile care să răspundă nevoilor noastre. Deci nu doar marea, marile industrie, nu doar marile state membre, pentru că participarea diversă va fi un element cheie pentru succesul programului. În doilea rând, în ceea ce privește bugetul de 500 de milioane, vreau să vă explic puțin. A trebuit să analizăm cu mare atenție marja de manevră limitată în bugetul de acum, în CFM-ul de acum și în același timp am știut că dacă, de la bun început, că dacă vrem să fim serioși, dacă vrem un răspuns uh, valoros uh, în domeniul apărării din partea statelor membre, atunci trebuie să putem aloca bani europeni într-o manieră substanțială. A fost uh, unul dintre punctele care tocmai stimulează cooperarea în acest sector și am știut de la bun început că am beneficiat de susținerea de plină a statelor uh, membre un proiect foarte interesant pentru ele. Deci, am uh, constituit această sumă folosind uh, banii nefolosiți din marjă și uh, redistribuind bani din linii bugetare existente. Și vreau să subliniez că ne-am asigurat că nici unul dintre proiectele actuale nu este întârziat și, de asemenea, nu este afectată nici evoluția viitoare a diverselor programe. A fost o muncă destul de dificilă și îndelungată, dar am încredere că vom, am găsit un rezultat bun. Va trebui să găsim o soluție pragmatică pentru, pentru a putea utiliza acești ultimi doi ani, 2019-2020, ca un fel de perioadă de test pentru viitor în contextul apărării. Să ne aducem aminte că și acțiunea pregătitoare pentru cercetare și programul de dezvoltare industrială sunt proiecte pilot, ambele. Și, și de asta am vrut să discut cu dumneavoastră aceste aspecte, pentru că aceste proiecte pilot ne vor uh, ajuta să definim uh, dacă Uh, modalitățile, normele sunt cele potrivite pentru viitor, pentru următorul uh, cadru financiar multianual. E vorba și o testare a capacității structurii instituționale a Uniunii Europene de a discuta, de a negocia și, sperăm, de a ajunge la un acord asupra unor um, programe noi, cum e un program în domeniul apărării, și cred că nu putem să ne permitem să eșuăm. Comisia a făcut o mișcare fără precedent, foarte ambițioasă în propunerea acestui program și acum, sigur, colegiuitorii sunt uh, cei care trebuie să continue uh, în, la acest nivel ambițios. Știu că pot să mă bazez pe susținerea acestei comisii, dar și în alte comisii care sunt implicate. Dacă vrem ca programul să fie operațional, așa cum a spus domnul președinte, în 2019 și acest lucru este crucial, atunci trebuie să ne mișcăm rapid. Și vreau să mulțumesc aici uh, doamnei raportor, doamna Grostet, pentru o agendă foarte ambițioasă în ceea ce privește calendarul. De asta avem nevoie, mai ales că și la Consiliu se progresează sub președinția estonă foarte rapid și s-ar putea ajunge la uh, o abordare generală deja în noiembrie, deci într-o lună. Și pentru aceasta cooperarea cu Parlamentul European este fundamentală. Puteți să vă bazați pe susținerea mea. Voi vă rămân la dispoziție pentru a răspunde la toate întrebările. Ă, astfel încât să vă pot convinge nu pot uh, decât să vă spun că mă bazez pe susținerea dumneavoastră, pe ambele fronturi, strategia industrială și programul privind industria de apărare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna comisar, pentru toate informațiile și pentru uh, propunerile foarte concrete care um, aduc progrese în acest domeniu. Avem aici raportorii, raportorii din umbră, și de asemenea, avem și reprezentanți ai subcomisiei sede, cărora le mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă reamintesc tuturor colegilor de la ITRE că ideea generală a unui astfel de proiect foarte important din punctul de vedere al politicii industriale a Uniunii Europene a venit din partea Comisiei SEDE. Deci vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru activitatea dumneavoastră foarte important să subliniem acest lucru. Și politica industrială trebuie discutată și în Comisia ITRE, dar sunteți întotdeauna bineveniți în Comisia ITRE. Acum uh, este chiar necesară prezența dumneavoastră, dragi colegi de la, din subcomisia SED. Și o să încep dând de cuvântul doamnei raportor și apoi reprezentantului Comisiei SEDE, care este alături de noi. și care pregătește avizul pe baza uh, regulii 54. Un aviz foarte important pentru noi, pentru că e vorba de regula 54. Și acum am să o rog pe doamna Grostețe ia cuvântul. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président, et surtout euh, merci. Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru prezența ei alături de noi în această seară. Asta ne demonstrează plenar angajamentul său în direcția general a politicii economice europene, însă eu am să mă axez în mod deosebit pe politica industrială în domeniul apărării. Știm care e miza aici, înțelegem foarte bine contextul internațional. Colegii mei de la sede o să spună mai bine ca mine problemele luptei împotriva terorismului, stabilitatea multor țări din lume, dar în același timp concurența internațională, revoluția digitală, care aduce cu ea noi amenințări și în același timp noi oportunități. Prin urmare, avem în față un program industrial deosebit de interesant pentru că Trebuie să înțelegem complexitatea tuturor acestor provocări, dar în același timp trebuie să înțelegem rolul Europei ca vector de echilibru la nivel mondial. Sprijinirea industriei de armament s-ar putea manifesta pe multiple planuri și ar duce, ar duce beneficii în materie de ocupare a forței de muncă și a dezvoltării în societății. Domeniul apărării este interconectat din multe puncte de vedere cu domeniul civil. Industria noastră, prin urmare, trebuie să fie una dinamică, trebuie să fie competitivă. Acest lucru este esențial și l-a spus și dumneavoastră, domnul comisar. Și în materie de apărare, competitivitatea dobândește o nouă conotație, se poate traduce printr-o eficacitate a programelor desfășurate și prin exigențele de excelență tehnică. Asta va aduce un avantaj firmelor europene în raport cu celelalte. Industria de apărare europeană cooperează deja pe multe proiecte, însă această cooperare de scumpă, costisitoare. Împiedică de asemenea dezvoltarea de programe complexe. De aceea această propunere de regulament pentru un adevărat program industrial în domeniu este o bază extraordinară menită a stimula această cooperare în domeniul industriei de apărare la nivel european. Domnul comisar, ați menționat multe aspecte și, într-adevăr, atunci când vorbim de politica industrială de înarmare, e o politică industrială, dar când vorbim de armament, politică de apărare, chestiunea este deosebit de delicată pentru că ține de o competență a statelor membre, ține de suveranitatea națională, și anume apărare. Domnule comisar, Există o serie de aspecte care vor trebui clarificate odată pentru totdeauna. Sunt elemente care nu se regăsesc foarte bine în raport și am o întrebare deosebit de importantă. Am văzut uh, cum stau lucrurile cu bugetul, 600 de milioane până 2020 și apoi pentru următorul exercițiu bugetar, e bine, se au în vedere 10 miliarde de euro. Uh, e vorba de sume considerabile Evident, Parlamentul și cetățenii europeni, aș spune eu, vor ca o astfel de finanțare să meargă la firmele europene, direct. E ușor să spui asta, însă lucrurile nu stau așa de simplu în realitate, pentru că anumite industrie europene au acorduri de parteneriat, au acționari din țări terțe. Prin urmare, va fi deosebit de important să găsim o formulă de text care să facă în așa fel încât firmele europene să fie în realitate beneficiarele acestei finanțări. Ați propus aceste reguli naște cu 50% acționariat, însă, ca orice regulă, e o regulă inflexibilă Însă e nevoie de o astfel de regulă. În același timp însă va trebui să adaptăm lucrurile pentru ca să avem garanția reală că această finanțare merge în, rămâne în Europa, asta fără a împiedica bunul mers al lucrurilor. V-ați referit și la nevoia de a sprijini IMM-urile prin această finanțare. Sunt absolut de acord, este esențial. Dacă vrem, vrem ca acest program să vizeze toate statele membre, atunci fiecare stat membru trebuie să se simtă implicat, fie și prin IMM-urile sale. Și apoi, domnule comisar, cred că este esențial să păstrăm o anumită dos de flexibilitate aici, pentru că uh, dacă restricționăm prea mult, nu am putea ajunge să descurajăm firmele din domeniul industriei de apărare, să le, am putea descuraja să participe la un astfel de program. Deci ce ne propuneți pentru a putea acționa cu mai multă precizie, respectând în același timp flexibilitatea în domeniu? Mulțumim foarte mult! Domnul Pașcu, din partea Comisiei SEDE. Uh, uh, Mulțumim pentru invitația această reuniune importantă. Uh, sunt cinci elemente pe care vreau să le pun în discuție. În primul rând, trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Industria apărării a fost națională pentru că apărarea a fost națională până acum aceasta a fost uh, matricea în care ne-am mișcat uh, industriile noastre, depindeau de ordinele date de guvernele naționale. Acum suntem obligați să ieșim din această mentalitate și să încercăm să avem o abordare mai internațională. Și cred că n-ar trebui să subestimăm această barieră a mentalității pe care trebuie să o depășim. Un al doilea element – Există multe specificații și sunt exemple în studiul care a însoțit uh, propunerea, în care apăreau uh, două elemente majore și apoi încă 22 de elemente similare care încercau să răspundă la 22 de uh, solicitări individuale. Cred că ar trebui să fim atenți și la un, să avem un dialog mai intensificat uh, cu privire la percepția amenințărilor, încercând să ajungem la uh, o înțelegere comună în acest aspect. E fundamental acest lucru dacă vrem să reducem uh, uh, numărul de uh, produse pe care să le avem. În al treilea rând, inevitabil vor exista și părți non-europene care vor fi integrate în produsul final. Până când uh, industria europeană este capabilă să producă toate piesele, va trebui să facem față acestei realități și să găsim o modalitate care să permită că, în cele din urmă, va exista un produs funcțional care include și anumite componente ne-europene, atât timp cât aceste componente nu pot fi produse în Europa. În al patrulea rând, de obicei, când țările cumpără armamente de la Statele Unite, nu o fac doar uh, pentru produsul în sine, ci o fac și pentru garanția politică ce însoțește produsul respectiv. Și cred de aceea că și Uniunea Europeană ar trebui să acorde atenție acestui aspect. Pentru că atunci când spui Bun, acesta este un produs european foarte bun. Cine îmi va oferi susținere dacă voi avea nevoie? Și deci, dacă spunem toate cele 27 de sate înseamnă nimeni. De aceea e imperativ să continuăm, să colaborăm pentru a consolida această relație de uh, susținere reciprocă dacă vrem ca produsele europene să fie atractive. Și un uh, alt element, mă bucur că toată lumea, uh, că a fost menționat acest lucru, toată lumea ar trebui să fie motivată să participe. N-ar trebui să fie un nou instrument prin care marile companii vând altor țări produsele lor și cred că știți că acest lucru este bine înțeles și mă bucur că există deja și dispoziții în acest sens. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Uh, drag coleg, pentru că, în primul rând, pentru prezență, reprezentând uh, uh, subcomisia sede, este o poziție foarte importantă pentru că avem responsabilitate partajată pentru acest dosar. De asemenea, raportorul din umbră, domnul Poche, din partea Comisiei ITRE, are cuvântul. Vážený pane předsedo, kolegové. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În ceea ce privește acest uh, program uh, de dezvoltare industrială, chiar dacă apărarea europeană s-a dezvoltat până acum uh, la nivel național, e clar că nu avem încă capacitățile necesare pentru apărarea europeană și de aceea e clar că trebuie să consolidăm securitatea, e nevoie și de voință politică, dar e nevoie, de asemenea, și de o finanțare adecvată. Acest program uh, consider că este un pas important în îmbunătățirea capacității europene de apărare. Um, și are o intenție multiplă, nu doar de a crește dezvoltarea și cooperarea în acest domeniu. Eu cred că uh, în discuțiile privind forma finală a proiectului sau a programului, trebuie să luăm în considerare și alte activități uh, la nivel european. Apreciez coerența acestei propuneri și mă bucur să văd că se pune accentul asupra IMM-urilor și a implicării lor. Ar trebui să existe garanții pentru implicarea IMM-urilor. De asemenea, pentru ca programul să aducă beneficii până la sfârșitul perioadei bugetare, ar trebui să fie lansat la începutul 2019. Parlamentul European de multă vreme uh, cere să se ia măsuri specifice pentru consolidarea autorității, uh, autonomiei apărării europene. În 2012, în 2016 s-au făcut solicitări. Parlamentul a spus întotdeauna că va susține legislație specifică în acest domeniu. Acest regulament se bazează pe finanțarea din anumite capitole bugetare dar acest lucru este întotdeauna foarte delicat uh, uh, când e vorba de finanțarea de noi proiecte. Uh, e nevoie să se taie bani de la alte proiecte. Pe viitor, finanțarea directă va necesita contribuții separate din partea statelor membre pentru a asigura fondurile necesare. O capacitate europeană a apărării aduce un alt uh, beneficiu în plus, și anume consolidarea încrederii cetățenilor europeni în uh, eficacitatea apărării europene. Am niște întrebări specifice. Prima e mai provocatoare. Proiectul de text nu spune foarte clar dacă Comisia Europeană știe că Parlamentul European a respins finanțarea uh, Orizont 2020. Deci a respins uh, utilizarea acestei finanțări în scopurile apărării. Aici nu există niciun răspuns. Ce, ce părere aveți? Apoi, dacă lansăm programul în 2019, în primele luni ale acestui an, el va începe să se deruleze când Regatul Unit încă va fi membru și poate anumite companii britanice vor de asemenea, vor dori de asemenea să participe. Uh, pentru că baza industrială britanică este bine dezvoltată și atunci când uh, se vor uh, emite acte de implementare, conform articolului 14, Comisia trebuie să ia în considerare faptul că Regatul Unit nu va fi membru marea uh, parte a desfășurării acestui program. Și apoi, ce credeți despre posibile creștere ale contribuțiilor la bugetul european? Mulțumesc. Președintele, acum, în numele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 și categoric programul propus contribuie la aceasta. Însă, ați spus două lucruri, doamnă comisar, lucruri menționate și de colegii mei. Spuneați că acest program trebuie să includă cât mai mulți participanți. Sigur, textul actual urmează să fie modificat, inclusiv prin contribuția Parlamentului, dar textul actual ar sugera anumite temeri în ceea ce privește caracterul inclusiv al acestui program. Dacă nu cumva acest program va avea slăbiciuni similare cu cele programului Orizont 2020, unde 500 de cele mai active organizații au primit 80% eh, din buget nu o să ne confruntăm cu o situație în care sectoarele mai solide, industria mai concentrată, mai puternică, va beneficia de partea leului. Să ajungem să favorizăm corporațiile transnaționale europene. În text se vorbește de nevoia de minim trei companii participante la proiecte individuale. Ar trebui să venim cu un alt criteriu, de exemplu, diversitatea geografică. Sau am putea, de asemenea, să includem instituții de cercetare și universități în grupul acestor entități care pot fi considerate participante la un proiect. Vorbim de IMM-uri apoi. Uh, dar ar trebui să vorbim și despre firme cu un nivel scăzut de capitalizare, așa zisele companii de nivel mediu. Apoi o altă chestiune, cooperarea structurală cu PESCO, se spune că resursele vor contribui la un plus de finanțare pentru proiectele ce urmează a fi puse în aplicare în contextul uh, relațiilor de cooperare actuale, de cooperare permanentă. Însă noi știm că ace- regulile pentru această formă de cooperare încă nu au fost statuate, deci nu știm ce state membre vor participa la acest program. Cred că aceste două inițiative n-ar trebui să fie suprapuse. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru declarația noastră. Următorul intervenient în locul domnului Riche care este raportor din umbră din partea albe, ALDE. Mulțumesc. Domnul Riche regretă că n-a putut veni în această seară la această dezbatere. În primul rând, dorește să, și la voi burie, să felicite Comisia pentru constituirea acestui fond european de apărare această propunere va veni să întărească cooperarea și integrarea europeană pe acest plan. Haideți să vedem care sunt obiectivele. Se vizează optimizarea programelor de cercetare și de formulare de politici în domeniul apărării, creând un fond de 600 de milioane până la finele acestui cadru financiar multianual. Acesta ar permite realizarea de economii la scală, la scară ducând o reconfigurare a acestor politici și creând un complex militar-industrial competitiv pe plan mondial. Se spune că din rele pot veni și bune. Brexitul pentru sectorul de apărare european are oportunitatea de a merge mai departe, mai repede. Trebuie să definim scopurile și nevoile comune acum. Finanțarea capacităților de apărare europene este primul pas în direcția dezvoltării unor programe coordonate de apărare la nivel european și este primul pas în direcția unui leadership industrial european capabil de a inova și de a-și păstra avantajul tehnologic. De asemenea, există și repercusiuni asupra competitivității economiei europene de ansamblu și asupra societății. În prezent, Statele Unite domină în sectoarele de apărare, în spațiul digital și tehnologic. O coordonare la nivel european, sub tutela Comisiei Statelor Membre, este deosebit de importantă dacă vrem să avem o listă clară de proiecte prioritare eligibile pentru finanțare și sprijinite în unanimitate de toate statele membre. Două întrebări. Dacă ne uităm la sursele de finanțare, 145 de milioane vin de la SIF, ceea ce ar fi putea fi o problemă. Cum ați putea identifica aceste alte surse de finanțare? Thank you, madam. Thanks a lot. Um, next speaker, uh, Mr. Butikofer, who is a... Domnul Butikofer, raportor din umbră din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, avem în față un lucru complet nou. Și dacă am înțeles bine motivația, pot spune că aș fi de acord cu ea. Comisia vrea să stimuleze cooperarea, cu asta sunt de acord, dar sunt în dezacord cu abordarea aleasă de comisie. Noi am tot discutat strategii pentru a îmbunătăți modul în care cheltuim banii. Am făcut asta ani de zile, dar niciodată nu le-am pus în aplicare, cu adevărat. Nici măcar nu punem în aplicare directiva privind achizițiile, care e în vigoare de 8 ani de zile. Acum ni se spune că dacă luăm bani de la bugetul european și dăm statelor membre, o să mergem înainte. Mă îndoiesc. Când s-a creat EDA pentru a promova achizițiile comune în materie de apărare, ni s-a spus aceeași poveste, nu s-a întâmplat nimic. Mă tem că înainte se poate merge numai dacă statele membre înțeleg că trebuie să coopereze nu să coopereze doar atâta timp cât acest lucru e finanțat de la bugetul european. 250 de milioane pe an, timp de 2 ani, nu e o sumă uh, semnificativă în context. Și dacă mă uit la restul detaliilor, am tot mai multe îndoieli. Un proiect care îndeplinește toate criteriile menționate ar fi un proiect atât de minunat încât mă întreb de ce ar avea nevoie de bani suplimentari de la bugetul european ca să fie pus pe picioare. Competitivitatea e doar o scuză. Toată lumea știe asta. E pomenită pentru că asta chipurile dă un temei juridic propunerii comisiei. Dar nu pentru că avem nevoie de bani europeni, ca să promovăm competitivitatea. Pe de parte, vindem prea multe arme la nivel mondial și pe de altă parte, dacă reducem cheltuielile, pe dacă reducem cheltuielile, atunci ar crește concurența, competitivitatea, pentru că cheltuim prea mult, cheltuim la nivelul la care inclusiv firmele necompetitive câștigă prea, uh, suficient de mult ca să prospere. Deci dacă vrem să creștem competitivitatea, nu o facem cu un plus de bani. Apoi, consider că e o propunere negativă să luăm bani de la facilitatea Connecting Europe pentru a finanța așa ceva. Dacă suntem serioși atunci când e vorba de viitorul economic și industrial europei, nu putem sprijini sectorul apărării luând bani de la facilitatea Connecting Europe, plus bani de la programul pentru navigare prin satelit. Acest program e esențial dacă vrem cooperare în domeniul apărării. De ce să luăm bani dintr-un buzunar și să băgăm în altul? Nu are absolut nicio logică. Ar trebui să alegem o altă abordare și să silim statele membre să coopereze, să facă mai multe lucruri împreună. Însă asta se poate face cu alte metode și să dăm bani de dragul lobby-ului apărării, nu așa. Nu așa se procedează. Următorul raportor din umbră, din partea GUE, domnul Selichiotis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να πω, κυρία Επίτροπε Πιγκόφσκα, καλώς Mai întâi de toate, doamna comisar, aș vrea să vă urez bun venit la ședința noastră. Ați vorbit întâi despre uh, despre politica industrială și mai apoi despre politica despre strategia în domeniul industriei apărării. Noi nu opunem tuturor propunerilor dumneavoastră. Mi se pare, bine, de la bun început, uh, procedura una șchiopătândă. De fapt, programul dumneavoastră cere o militarizare a Europei. Cereți până la urmă investiții în domeniul apărării la nivel uh, european. Vreți ca domeniul apărării să fie întărit. Uh, de asemenea, doriți să pro- sau propuneți structuri uh, de finanțare permanentă pentru apărare. Avem acest fond european al uh, apărării uh, Um, dotat cu o mulțime de bani, vreți uh, nu știu câte milioane anual pentru întărirea sau pentru sprijinirea industriei apărării, vreți pur și simplu să militarizați Europa și puneți accent pe niște nevoi care nu sunt până la urmă ale societății și economiei europene în momentul de față. Și multe dintre fondurile despre care vorbiți dumneavoastră sunt luate de la niște programe specifice de dezvoltare, uh, care între altele au fost menționate de antevorbitorul meu. Dacă tot avem aceste fonduri, oare de ce nu le folosim pentru a sprijini reindustrializarea la nivel european? De ce nu sprijiniți uh, dezvoltarea socială, în special în uh, zona de sud a Europei, care se confruntă cu uh, efectele crizei economice? De ce oare nu folosiți fondurile acestea disponibile pentru a crea o strategie complexă, bazată pe inovare și tehnologie, Uh, în domeniul acesta industrial. De ce nu încercați să creați noi locuri de muncă? De ce nu încercați să veniți cu ceva în avantajul societății europene? Uh, dumneavoastră, până la urmă, sprijiniți un sector uh, al apărării care, până la urmă, va, fi, va aduce profit doar uh, companiilor multinaționale. Toate aceste investiții ale dumneavoastră nu vor fi în beneficiul cetățenilor europeni, ci vor aduce uh, Um, niște efecte catastrofale asupra cetățenilor europeni. Cetățenii europeni în momentul de față sunt săraci, au nevoie de investiții în economie, au nevoie de investiții în IMM-uri, au nevoie de măsuri împotriva sărăciei. Nu avem nevoie de fonduri pentru războaie, pentru că la asta vă referiți dumneavoastră. Doriți să întăriți uh, in, Uh, capacitățile de intervenție a Uniunii Europene în multe teatre de război. Noi ne dorim ca Uniunea Europeană să se angajeze pe calea demilitarizării. Vrem să-și asume responsabilitatea reindustrializării Uniunii Europene și să ne dorim ca instituțiile europene să deservească nevoile uh, societății și nu ale industriei apărării. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru comentariile dumneavoastră. Iată, a fost încheiată uh, lista raportorilor noștri din umbră și a vorbitorilor în numele grupurilor și acum trecem la ceilalți vorbitori, domnul Salini. Stimate coleg, aveți la dispoziție numai mult de două minute, pentru că avem o listă lungă de vorbitori. Mulțumesc. Atunci două comentarii rapide. În primul și în primul rând, structura priorităților acestui program. Bine, lucrurile esențiale au fost deja menționate de doamna Grostet. La articolul 7, propunerea se referă la proprietatea asupra 50%. Cred că trebuie să ne concentrăm pe prioritățile programului. Pe de o parte, avem o dimensiune strict politică. Deci, e important să avem o politică a apărării solidă și mai apoi prioritățile și capacități, capabilitățile vor fi definite de statele membre. După aceea avem, pe de altă parte, uh, dimensiunea industrială și aceste, acest procent de 50% mi se pare un procent cam rigid. Eu consider, la fel ca și doamna Grostet, că modelul american ar fi mult mai uh, potrivit. Trebuie să ne asigurăm că avem cunoștințele potrivite în Europa, că avem și uh, că impactul se va simți în Europa, că uh, accentul se pune în Europa, dar când vine vorba despre proprietate, eu cred că n-ar trebui să fim atât de severi. E important să ne asigurăm că efectele benefice se simt în Europa. După aceea, IMM-urile, da, e o temă apropiată de inimile noastre. Dar ce înțelegem prin IMM-uri? În cazul acesta trebuie să fim mai clari de atât. Să nu uităm că există diferi, definiții diferite ale conceptului în diferitele state membre. Nu trebuie să le permitem unora să eludeze aceste reguli. Mulțumesc. Urmează domnul Martin. Mulțumesc. Vă rog să fiți mai înțelegători cu mine. Am o intervenție probabil mai lungă de două minute, dar e importantă. Două comentarii vreau să fac. Vreau să mă refer nu la apărare, ci la noua strategie re, sau strategia reînnoită privind politica industrială. În primul și în primul rând vreau să ne concentrăm pe miza extraeuropeană și, în al doilea rând, pe miza intraeuropeană, dar e o legătură aici. Uh, Dumneavoastră ați spus, v-ați întrebat cum putem să creăm o politică industrială europeană. Ei, pentru această politică industrială europeană avem nevoie de o voință politică, dar avem această vo- voință politică. Pentru că de 40 de ani politica industrială a statelor membre și a Europei uh, Uh, de asemenea, a constat în nimic altceva decât în vinderea sectoarelor industriale care în trecut erau industrializate, uh, erau naționalizate. În momentul de față, știți prea bine, în țara mea uh, există două cazuri de fuziune foarte, foarte controversată. Dar fuziunile acestea, până la urmă, nu sunt neapărat politică industrială. Uh, să pune întrebarea cum anume Europa vine cu măsurile și instrumentele de care are nevoie, nevoie pentru a lupta împotriva mastodonților uh, din afara Uniunii Europene. Să nu uităm că acum la nivelul uh, Comisiei Europene există diferite, uh, diferite mm, sectoare de care sunt responsabili câte un comisar în parte. Și comisarul respectiv nu iese din uh, sfera de responsabilități care i-a fost a, a, a, alocată de la bun început. Dar, din păcate, lucrurile nu pot fi rezolvate în felul acesta. Avem nevoie de o discuție mai amplă de atât. Avem nevoie de o redefinire a politicii industriale și de concurență. Și, domnule președinte, îmi pare foarte rău, două minute au fost mult prea puține pentru mine. Vă spuneam de la bun început că s-ar putea să mă lungesc. Vorbim despre teme importante aici. Domnul președinte, dacă vom mai avea timp la final, vă voi da din nou cuvântul. Sunteți de acord cu propunerea mea? Vom vedea cum uh, gestionăm timpul. Două propoziții. Domnul Martin, uh, încă 30 de secunde, de fiecare dată îmi faceți același lucru și eu, până la urmă mă, o să ajung să cred că sunteți supărat pe mine. Uh, deci, vreau doar să spun că e important ca Uniunea Europeană să ia drept referință piața mondială și pornind de la această referință ar trebui să ne dăm seama dacă companiile noastre sunt, uh, au o poziție dominantă pe piață sau nu. Vedem ce se întâmplă în sectorul feroviar, se, vedem ce se întâmplă în alte sectoare cu concurența din China. Uh, Uh, după aceea, uh, președintele francez vorbește despre, din nou despre o taxă pe carbon la uh, intrarea în Uniunea Europeană a produselor din afara Uniunii Europene. Vă amintiți, propunerea asta venea din partea noastră, domnule președinte. Vreau să vă întreb, doamnă comisar, dacă statele membre sunt dispuse să vă sprijine atâta timp cât uh, instrumentele de apărare, de protecție comercială sunt blocate de 30 de ani de zile. Domnul președinte, domnul domnul Galer în numele sede. Mulțumesc foarte mult! De mai multe ori v-am spus, doamnă comisar, că vă mulțumesc mult pentru eforturile în domeniul apărării pe care le-ați făcut până în momentul de față, atât dumneavoastră cât și vicepreședintele Catainan, cât și doamna Mogherini. În iunie ați dat dovadă de uh, viziune pe termen lung în momentul în care ați venit cu această propunere privind Fondul European pentru Apărare, printre altele. Parlamentul European cu siguranță își va asuma răspunderile care îi revin în acest domeniu. Stimați colegi, Comisia Europeană a avut uh, uh, o foarte bună idee uh, în momentul în care a dorit uh, integrarea acestui program pentru dezvoltarea industriei apărării uh, și uh, în momentul în care s-a gândit la maniera în care statele membre ar putea colabora mai bine pe marginea acestui program. Nu putem decât să salutăm această propunere, pentru că atâta timp cât cercetarea va fi sprijinită, Uh, uh, prin intermediul unor uh, granturi europene, e clar că statele membre vor fi mai încurajate să facă acele programe de cercetare și de asemenea să colaboreze între ele, pentru că această colaborare este absolut necesară pentru armatele europene. Doamnă comisar, mă tem însă că există unele, unii colegi care nu sunt de acord cu uh, Um, responsabilitatea Uniunii Europene în domeniul acesta. Eu sunt foarte încântată de temeiul juridic pe care l-ați uh, găsit. E clar că um, competența europeană pentru politica industrială nu poate fi uh, pusă sub semnul întrebării. Dar ce ziceți de o, o Um, suplimentarea acestui temei juridic cu articolul 2.4 din Tratatul Uniunii Europene. Asta pentru a oferi și mai multă legitimitate europeană pentru această propunere. Aici, la articolul 2.4, se vorbește despre capacitatea Uniunii Europene de a structura oarecum politica apărării la nivel european. Și la 5, la 2.5, se spune că Uniunea Europeană are dreptul de a susține uh, Uh, anumite acțiuni și de a coordona anumite acțiuni ale statelor membre. Deci apărarea vine, e în ograda statelor membre, dar noi avem dreptul uh, să o coordonăm. Deci ar fi bine să adăugăm la temeiul juridic de ca, deja ales și articolul 2.4, respectiv 2.5. Mulțumim. Urmează doamna Toia, în calitate de vicepreședinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi în esență la politica industrială, pentru că colegii au vorbit deja despre celelalte elemente. De la bun început aș vrea să îi spun doamnei comisar că îi sunt recunoscătoare, pentru că, iată, într-un final, politica industrială devine o prioritate a Comisiei Europene. Mie mi se pare că până în momentul de față am tot spus că politica industrială este deja tratată într-o serie de politici uh, sectoriale și dintr-o dată spunem că, de fapt, lucrurile stau altfel, că lideră este politica industrială și politicile, politicile sectoriale ar trebui să se supună. Asta în primul rând. În al doilea rând, e clar că companiile europene nu trebuie să fie blocate în uh, inițiativele, uh, inițiativele lor internaționale. Și pentru asta regulile competiției ar trebui să fie schimbate, dar trebuie să ne gândim la concurența nu doar pe plan intern, ci și la concurența pe plan extern. Și bineînțeles, uh, nu trebuie să uităm de IMM-uri lanțul de valori în care ar trebui să se regăsească pe viitor IMM-urile europene este unul internațional. Nu-i uh, ușor să le sprijinim uh, pe IMM-urile europene să, să intre în acest lanț valoric internațional. Să nu uităm că mm, pentru asta e nevoie de finanțare. Uh, dar, iată, finanțarea aceasta ar putea fi disponibilă la nivel european. Orizont 2020, spre exemplu, ar putea fi folosită uh, pentru a sprijini aceste IMM-uri în demersurile lor sau ambițiile lor internaționale. De asemenea, cred că trebuie să promovăm revoluția digitală industria ar trebui să lucreze în strânsă colaborare cu uh, serviciile digitale sau în sectorul serviciilor digitale. Transformarea aceasta digitală trebuie să fie promovată de către Uniunea Europeană și în acest context ar trebui să punem accent pe formare. Există o serie de state uh, care, în care uh, s-au aplicat deja astfel de cursuri de formare menite a-i pregăti pe oameni uh, pentru era digitală. Cred că formarea aceasta ar trebui să, să fie parte integrantă a strategiei dumneavoastră. Și, de asemenea, planul de acțiune tare ne-ar plăcea să vină cu niște acțiuni concrete și rezultate concrete, pentru că până în momentul de față n-am prea avut parte de atât de multe rezultate concrete. Mulțumesc. În numele uh, sede urmează domnul Diz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu reprezintă socialiștii și democrații europeni care își doresc o mai bună colaborare. Dar, din păcate, viziunea mea poate nu este neapărat uh, aceeași ca și cea pusă pe hârtie de Comisia Europeană. În momentul de față, bugetul european, uh, iată, este uh, angajat într-o cale, pe o cale, dar bugetele statelor membre nu sunt angajate pe aceeași uh, cale în domeniul apărării. Nu cred că lucrurile ar trebui să rămână așa. După aceea s-a vorbit despre statele membre care ar trebui să pună bani uh, în comun, să, să colaboreze, să cerceteze împreună. Da, toate bune și frumoase, dar nu se vorbește despre conversie aici. Oare vă, vă gândiți la companiile acelea europene care vor fi lăsate la o parte odată ce programul acesta de apărare va fi pus în aplicare? Pentru că uh, dacă tot cumpărăm uh, armament împreună, e clar că nu toate companiile vor supraviețui pe piața apărării europene. Ce se va întâmpla cu respectivele companii? Conversia industrială este importantă. Uh, Uh, dacă e să le cerem statelor membre să se angajeze pe calea aceasta, trebuie să le oferim și niște garanții și garanțiile respective ar trebui să fie, bineînțeles, sprijinite de către Parlament, Parlamentul uh, European pe de o parte, dar și Parlamentele naționale. Mulțumim, domnule Liț. Urmează domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, toate uh, lucrurile uh, pot să continui intervenția colegului uh, Leeds. Am ascultat cu atenție propunerea Comisiei Europene, dar am, dis- am urmărit de asemenea cu atenție și dezbaterea din cadrul Comisiei acesteia, dar și din alte, din sânul altor comisii. Până la urmă, să fim sinceri, Bugetul alocat programului este mic. Ne așteptăm la rezultate geniale, dar banii sunt, uh, sunt foarte, foarte puțini. Și a fost greu să-i găsim până și pe aceștia 500 de milioane. Ce se va întâmpla în următorul uh, cadru financiar multianual? Cu siguranță uh, cu greu vom reuși să punem pe picioare un fond mai uh, generos de atât. Dar, pe de altă parte, mă îngrijorează uh, uh, faptul că nu ne gândim până la urmă la propunerile financiare pe care le facem. Să nu uităm până la urmă că va exista un Brexit. Și Brexitul acesta va duce la pierderea unor fonduri din uh, bugetul european. Fondurile acestea ar trebui să fie suplimentate. Uh, dacă introducem o nouă rubrică în, în bugetul Uniunii Europene și anume apărare, atunci se pune întrebarea de unde Dumnezeu găsim fonduri pentru această rubrică bugetară. De fiecare dată când discutăm viitoare finanțări, vorbim despre uh, marje, deci discuțiile sunt uh, pur și simplu teoretice, uh, fără ca ele să se concretizeze vreodată. De cele mai multe ori, bineînțeles, uh, Uh, sau de fiecare dată găsim, uh, reușim să găsim noi obiective ale Uniunii Europene, obiective care trebuie să fie finanțate. Dacă când vine vorba despre finanțare, uh, finanțarea lipsește cu desa, de, desăvârșire. Eu tare mă tem că, iată, bugetul uh, pentru CFM-ul viitor va fi unul mai scăzut, dar cu toate acestea noi venim cu noi priorități pentru Uniunea Europeană. Mă îngrijorează lucrul acesta. Mă îngrijorează de asemenea că mari părți ale acestui program ar fi uh, gestionate interguvernamental, într-o manieră interguvernamentală și mă îngrijorează de asemenea faptul că uh, um, proiectele care sunt luate în considerare nu sunt neapărat neapărat uh, cele mai bune, pentru că sunt uh, favorizate proiectele pentru care s-a făcut un lobby mai uh, solid. Vă mulțumim, stimate coleg. Urmează doamna Lösing din partea sede de asemenea. Mulțumesc. Nu pot decât să mă alătur celor spuse de ultimii doi colegi. Eu cred că cetățenii europeni trebuie să fie informați foarte deschis cu privire la câte miliarde ar fi incluse aici, de unde vin banii și câți bani vor fi puși la dispoziție pentru ce anume pe viitor. Dar uh, nu vreau să discut despre asta. Uh, trebuie să vă spun că sunt consternată uh, consternată refer... când văd modul în care se folosește legislația aici, se interpretează lucrurile. Um, se spune aici capacități de apărare, strategie de securitate, soldați ai viitorului și așa mai departe. Și acesta vin în comisia ITRE, tocmai pentru că uh, să se eludeze interdicția de finanțare din Tratatul European uh, 140.2. 14.2. Um, citez dintr-o decizie a Curții de Justiție care spune că trebuie să existe două obiective sau două componente pentru fiecare act european și dacă unul dintre acestea este cel principal, atunci celălalt este secundar și atunci um, actul legislativ trebuie să se bazeze pe un singur temei juridic și anume cel care este necesar pentru componenta decisivă, principală și aceasta, din punctul meu de vedere, este componenta securitate și apărare. Și uh, domnul McAllister și doamna Fotiga au fost de aceeași părere cu mine și de aceea au considerat că um, SEDE și AFET ar trebui să fie comisiile responsabile pe fond pentru acest dosar. Um, și vreau să pun o întrebare. Dată fiind această decizie a Curții de Justiție, uh, din 14 iunie 2016, articolul uh, 137 uh, TFUE, poate că se poate modifica temeiul juridic al acestui act în baza acestei decizii. Mulțumesc, vicepreședintele nostru. Děkuji, pane předsedo. Domnul Kohlice. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit uh, prostii aici. S-a spus că prin consolidarea industriei de apărare putem să ne protejăm de terorism. Asta e, astea sunt prostii. Nici nu are rost să ne mai gândim la ele. Și am mai auzit încă un lucru important. 117 uh, sisteme armate diferite în Uniunea Europeană sau poate chiar uh, mai multe, spre 200 trebuie să susținem IMM-urile. E ridicol acest lucru. Marile companii din Statele Unite sunt cele care sunt adevărații producători în domeniul apărării și dacă vreți să ajutați industria, atunci nu luați resursele de la uh, alte programe, cum ar fi Facilitatea Conectarea Europei sau alte proiecte de care e nevoie pentru dezvoltarea industrială. Căutați resursele altundeva, fiindcă dacă decideți să luați bani de la uh, programele industriale, nu faceți decât să luați uh, bani și locuri de muncă din industrie. Și încă un lucru. Dacă vreți să faceți ceva serios pentru industrie, haideți să instituim un program pentru noi materiale bazate pe metale și uh, altele uh, și componente electronice, pentru că acestea sunt materii prime care se importă sau materiale care se importă din India, din China, din Statele Unite și sigur că aceste companii, aceste țări pot apoi să influențeze lucrurile la noi și Statele Unite au multă experiență în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Ernst. Minunat, se potrivește bine. În ultimele intervenții și ceea ce am de spus, mă surprinde lejeritatea cu care se vorbește aici despre ceva ce ar fi fost de neînchipuit uh, acum câțiva ani. Um, înarmarea și nu e vorba aici doar de o politică industrială care trebuie să fie celebrată și consolidată, e vorba de alocare financiară pentru un complex militar uh, uh, la nivel european. Și acești bani uh, se iau de la conectarea Europei, de la protecția climatică, de la alte proiecte care sunt proiecte de cercetare și n-ați spus nimic, și asta mă supără, despre modul în care uh, se abordează problema Brexitului. Dacă ne uităm la resursele proprii, de exemplu, știm că vor fi pierderi importante de fonduri. Cum anume se vor compensa aceste pierderi? Uh, cum veți aborda situația? Ce fel de uh, calcul vă faceți dumneavoastră? Uh, a vorbit și un alt uh, coleg despre uh, fondul de coeziune sau vă gândiți poate la agricultură sau la fondurile pentru protecția mediului. Întrebarea la care nu s-a oferit răspuns, cu ce se justifică uh, un astfel de demers ca cel pe care l-ați prezentat? Dacă ne uităm în sudul Europei, da, politica industrială este necesară acolo pentru că ani de zile um, părți importante din sudul Europei au fost deindustrializate cu susținerea Uniunii Europene. Trebuie să ne gândim la programe de investiții pentru infrastructură, uh, programe de inovare care să îmbunătățească viața oamenilor, um, sustenabilitatea mediului și, de asemenea, servicii publice în domeniul sanitar pentru a putea vorbi despre pilonul social. Trebuie să vă spun că mă șochează modul în care Ehm, se vorbește despre acest subiect și, de asemenea, mă șochează incompetența eh, cu care doamna comisar a preluat eh, conducerea în acest demers. Mulțumesc. Se încheie astăzi, astfel lista vorbitorilor. Și acum o rugăm pe doamna comisar să răspundă la întrebări și să ne ofere poziția dânsei. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru toate observațiile, pentru idei, pentru întrebări și o să încerc să vă răspund uh, în bloc, dar uh, sper că voi răspunde la majoritatea întrebărilor. Nu vă vorbi despre următorul CFM astăzi, pentru că aceasta este faza de testare pentru acest program. Pentru următorul CFM vom vedea cum stau lucrurile, dar acum vorbim de programul de 500 de milioane, pentru că cineva m-a întrebat despre câte miliarde vorbim. Vorbim de 500 de milioane pentru 2 ani, 2019-2020. Dar o să încerc să vă răspund la majoritatea întrebărilor. Prima întrebare. Așa cum a spus pe bună dreptate doamna Grostet și stimatul eurodeputat, Până acum, apărarea era o chestiune de suveranitate națională. Și vreau să vă spun că în ultimii trei ani am observat, mai ales la Consiliu, uh, o schimbare majoră. Acum toate statele membre, toate cele 28 de state membre, inclusiv Regatul Unit, sunt în favoarea acestui program, chiar și ministrul apărării din Regatul Unit de fiecare dată când a particip la reuniunea ale eh, Consiliului și-a exprimat eh, susținerea pentru acest program. Deci, cu toții sunt eh, de aceeași parte a baricadei. Și acum, sigur că pe termen lung, obiectivul nostru este autonomia strategică, demolarea decalajului tehnologic, răspunderea la amenințări interne și externe, dar în discuțiile cu reprezentanții industriei ai statelor membre, am aflat că trebuie să începem de la competitivitatea industriei europene. Sigur că, așa cum a spus și domnul Butikofer, um, sunt, uh, e nevoie să se crească cooperarea între statele membre, dar pentru prima dată a, uh, suntem în situația de a avea susținere de plină pentru această idee. Și ideea noastră era ca pentru prima dată să alocăm uh, o sumă uh, uh, o sumă de bani europeni pentru a testa modul în care funcționează lucrurile. Nu e vorba de mulți bani pentru acest sector, nu sunt bani care să schimbe situația și o să răspund la întrebările dumneavoastră cu privire la buget. Dar în momentul de față, după ce am discutat cu toate părțile interesate, sunt uh, încrezătoare că acești 20-30% din bani vor avea un efect uh, major de, de progres, de evoluție în uh, sector. Um, sigur că ați spus că e nevoie de cel puțin două state membre, cel puțin trei companii pentru a putea participa la proiect. Proiectul trebuie să respecte prioritățile definite de statele membre. Uh, Proiectul va fi ales de către majoritatea calificată a statelor membre. Tocmai de aceea și participarea micilor state membre sper va fi garantată. Deci, noi am încercat să, fim, să avem o abordare cât mai pragmatică în acest moment și sigur că am avut niște alegeri dificile de făcut din punctul de vedere al bugetului. Dar acum pot să vă spun că sunt foarte încrezătoare că uh, transferurile propuse nu vor afecta buna implementarea programului. Domnul Buticofar a menționat uh, câteva dintre programele sub, uh, sub ordinea mea, Galileo, Copernicus. Credeți că aș face rău propriilor mele programe? Dar există câteva marje și câteva linii bugetare sunt uh, doar uh, marje, uh, fără să depășim marja de 10%, sunt 5 locuri de unde am încercat să colectăm banii. Am discutat cu colegii mei, comisari, și sigur, constrângerile bugetului actual sunt foarte bine cunoscute, dar ar trebui să găsim soluția în acest cadru și Sper să mă pot baza pe susținerea dumneavoastră pentru acest compromis, pentru că sunt încrezătoare că merită. Și impactul economic al uh, industriei de apărare este enorm în Europa. E vorba de milioane de locuri de muncă. Uh, în unele state membre, o cotă foarte importantă din uh, PIB, um, un lanț valoric foarte important pentru micile companii. La asta ne gândim. Deci ce propunem noi? Să se limiteze această finanțare la companiile europene. Și vrem să folosim două criterii. Criteriul localizării, identic uh, cu acțiunea pregătitoare, apoi uh, infrastructură, infrastructură um, active, resurse, trebuie să fie uh, în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, trebuie să se definească uh, proprietatea, criteriul proprietății la 50%. Știu că se critică acest principiu, e greu de pus în aplicare, dar tocmai de aceea vin cu cererea față de dumneavoastră, de aceea vă rog să veniți cu propuneri. Eu nu spun că am un glob de cristal și am toate soluțiile, dar avem nevoie de cel mai bun efect pentru a asigura participarea IMM-urilor și a statelor membre mai mici. Eu nu sunt uh, um, deloc în favoarea principiului uh, um, uh, profitului echitabil. Acest program trebuie să acopere toate statele membre, mai mari uh, și mai mici. Ați uh, menționat uh, companiile cu capitalizare medie, dar noi ne gândim la uh, IMM-uri care în Europa Centrală sunt foarte active în sectorul apărării. Nu sunt atât de multe companii mari, dar există companii de talie medie. Uh, și programul este disponibil uh, pentru toate companiile și toate statele membre, dar statele membre trebuie să fie interesate de acest program. Și același lucru este valabil și pentru companii. Eu o să merg uh, să fac un tur în întreaga Europa pentru a mă întâlni cu reprezentanții companiilor, să merg în statele membre, nu în cele mai mari, ci să merg în toate statele membre care au sectoare de apărare pentru a le transmite toate informațiile și pentru a mă asigura că aceste companii au acces la cele mai bune informații. Um, informații importante și pentru IMM-uri și pentru companii care n-au mai participat la astfel de proiecte. În ceea ce privește companiile ne-euro, din afara Europei și companiile britanice. Beneficiile programului sunt uh, deschise pentru proiecte și companii din Uniunea Europeană. În momentul de față, o întreprinderile din Regatul Unit sigur că pot să beneficieze, dar de aici totul depinde de negocierile dintre Michel Barnier și autoritățile britanice. Nu pot să spun uh, până în acest moment decât faptul că ministrul uh, britanic s-a exprimat în favoarea acestui program. Pentru prima dată, 60 de ani, uh, Regatul Unit era împotriva oricărei cooperări în domeniul apărării. Acum, pentru prima dată, sunt pentru. Uh, Ceea ce privește orizontul 2020, în comunicarea Chapeau, care însoțește programul, spune foarte clar că programul de cercetare în domeniul apărării trebuie să fie clar separat de FP9 în materie de buget, materie de reguli, materie de proceduri chiar. Sper că asta răspunde și la dezbaterile din Parlament de aici. Cred că lucrurile sunt clare acum. Păi, în ceea ce privește PESCO. și domnul Krasnodemski l-a pomenit. Programul nostru nu ține de politica comună de apărare și securitate. Însă ni s-a cerut să facem o corelație. Nu, nu e o corelație directă, însă se poate face într-un număr limitat de proiecte, pentru că nu toate proiectele sub politica comună de uh, uh, securitate și apărare intră aici. Ne-am consultat cu statele membre și am decis să creștem rata de cofinanțare 30%. Nu știm pentru ce proiecte sub PESCO. Nu mă pot implica în așa ceva, însă există această politică comună de apărare și securitate și în repetate rânduri, ministrul apărării, inclusiv din Polonia, a spus că există anumite corelații temeiul juridic. Chiar vreau să-l discut, dar la final. În primul rând, înțeleg poziția dumneavoastră și sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, noi am uh, investigat situația pe plan juridic. Am analizat diferitele posibilități și deocamdată avem toată încrederea că acest temei juridic 173 este un temei juridic solid care ne permite să atingem obiectivele programului. Înțeleg că aveți nevoie de un temei și politic. Aceste două articole 2.4 și 2.5 nu prezintă în sine un temei juridic, prin urmare nu pot fi utilizate ca atare, chiar în corelație cu articolul 173. Deci, după o profundă analiză juridică, am decis să invocăm acest articol ca temei juridic Nu pot să fac comentarii suplimentare acum, dar am să verific. Să verificăm și mai temeinic decât am făcut-o deja. Despre IMM-uri am vorbit. Analiza juridică. Ultimele două chestiuni. Trebuie să creăm cooperare în sector. Până acum s-au făcut câteva încercări, să categoric acum avem o inerție favorabilă, o fereastră care ne ajută foarte mult. Nu am angajat foarte mulți bani. După cum vă spuneam, cu trei ani în urmă, când mi-am început mandatul, n-aș fi crezut că în 18 luni am putea face un astfel de progres în materie de cooperare în sectorul apărării. Încercăm să fim practici, cu bani puțini, începem cu cercetarea, Trecem apoi la partea de capacități și asta vă propunem acum. Sigur, aștept cu nerăbdare sugestiile, propunerile, observațiile dumneavoastră, dar cred că vedeți și dumneavoastră lucrurile la fel. E ceva ce trebuie să înceapă în 2019, dacă nu, propunerea nu mai are niciun temei și nu mai este interesantă pentru statele membre. Și de asemenea, vreau să vă spun că președinția estonă s-au angajat practic să abordeze chestiunea în noiembrie a acestui an. Deci trebuie să accelerăm lucrurile și aici contez pe dumneavoastră și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. În ceea ce privește apoi strategia industrială. Domnule Mata, cred că știți că sunt de acord cu dumneavoastră atunci când e vorba de regulile concurenței. Acestea trebuie să aibă dimensiune globală, însă la același timp trebuie să ținem cont de interesele tuturor părților interesate, a consumatorilor și așa mai departe. Ne-am tot discutat la comisie asta, încerc să schimb abordarea chiar la comisie, pentru că sunt de acord în materie de concurență. Apoi, taxa pe ajustarea la emisie de carbon, da, Asta e necesară dacă vrem condiții echitabile pentru participarea industriilor noastre pe piața mondială. Trebuie să avem mare grijă să nu afectăm negativ relațiile cu, parlament, cu partenerii noștri economici ca Statele Unite și China, însă discuțiile sunt în desfășurare în prezent. Știu că lucrurile nu merg foarte repede, dar sunt două lucruri încă în discuție. Am, am avut doar trei alocații pentru industrie până acum și pot să revizui situația. Pot să vă spun, pot să-i spun domnului Colnicev că avem o serie de inițiative privind materialele, materiile prime esențiale pentru a reduce dependența de importuri din China și din alte state terțe. Discutăm uh, chestiunea și în contextul economiei circulare și a pachetului respectiv, uh, se întâmplă și asta la comisie. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. A fost o discuție într-adevăr extrem de complexă. Toate observațiile vor fi luate în calcul într-un fel sau altul de Comisia Europeană, poate nu vor fi asumate integral, pentru că e imposibil, dar unele dintre ele ar putea influența atitudinea generală a Comisiei Europene. Dați-mi voie să spun însă că, în general, există sprijin în Parlament pentru un astfel de program, nu doar în statele membre. Însă, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile exprimate, pentru propunerile de modificare, de îmbunătățire a programului. Întotdeauna e foarte important să ne facem așa ceva. Iată, tocmai ne expiră și timpul, mai avem 3 minute din timpul alocat, mai dorește cineva să intervină, nu avem nimic la diverse, ne întâlnim pe 11 și 12 octombrie. Vă mulțumesc foarte mult și noapte bună, mulțumesc că ați venit!